geeft u de commissie nog eens een zetje dat dit punt van de intermodaliteit nu snel behandeld kan worden in de transportcommissie. Dank u zeer. Thank you. I have two more speakers, so I might as well go all the way through and, and go through them. First is Mrs. then Mrs. Foster. Mrs. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc președinției poloneze Uh, ca raportor pentru uh, regulamentul privind tahografele digitale, uh, vreau să apreciez aici abordarea generală, chiar dacă parțială, privind tahografele digitale. Știu că președinția poloneză a încercat să avanseze cu acest dosar. Știu că nu ați discutat nimic legat de integrarea cardului de Uh, șofer cardului de tahograf cu permisul de conducere. Sper că pe viitor veți susține acest lucru în Consiliu, întrucât uh, Parlamentul dorește să păstreze cele două documente, regulamentul privind tahografele și directiva privind permisele auto, uh, ca un unic pachet. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l menționez se referă la rețeaua transeuropeană de transport și vreau să salut uh, faptul că um, uh, cunoașteți foarte bine și ați uh, apărat poziția noilor state membre, întrucât noile state membre au necesități mai mari de dezvoltare a infrastructurii de transport și sperăm ca acest lucru să fie bine reflectat atât în coridoarele TNT, cât și în modul de finanțare a